ordinea de zi, raportul de Sarnez, asistență macrofinanciară pentru Tunisia și dau cuvântul raportoarei 4 minute. Euh, euh, Mulțumesc tuturor colegilor parlamentari care s-au implicat în decizia pe care urmează să o luăm, pentru că sunt conștienți că este un moment important pentru Tunisia și că trebuie să fim alături de această țară. Toată lumea știe care sunt provocările cu care se confruntă Tunisia. Provocări economice, șomajul este exploziv, există inegalități regionale foarte mari între regiunea Tunis și sudul Tunisiei, provocări economice pentru că a știm cu toții că au existat atentate teroriste care au pus capăt turismului. Turismul reprezenta 100.000 de mii de locuri de muncă care au dispărut în Tunisia. Provocări și la nivelul securității și aș vrea să-i rog pe colegi să vorbească un pic mai încolo de mine. Eh, vorbim despre atentatele de la Bardo, vorbim despre atentatele de la Sus, am văzut ce s-a întâmplat și la frontiera dintre Libia și Tunisia. Tunisia are aproape 500 de kilometri de frontieră cu Libia, o țară destabilizată, știm care este traficul, atacurile jihadiste, traficul de ființe umane. De asemenea, avem provocări la adresa securității. Să nu uităm că prietenii noștri din Suedia au primit peste 1.800.000 de refugiați din Libia, care reprezintă aproape 20% din populația lor. Deci, iată provocările și dificultățile cu care se confruntă tunizienii și, în ciuda acestor provocări, Tunisia este prezentă în ceea ce privește democrația, tranziția către democrație este remarcabilă, Premiul Nobel pentru Pace, de altfel, a fost dat societății civile din Tunisia pentru a încuraja să continue pe această cale. Și din toate aceste motive, aceste probleme și Datorită faptului că Suedia păstre... Eh, Tunisia pardon, păstrează direcția în care se îndreaptă, trebuie să fim alături de ei și de aceea am pre- prezentat acest plan de ajutor macrofinanciar de 100 de milioane pentru a ajuta Tunisia, care are nevoie de acest capital. E un plan care face parte dintr-o politică strategică globală a UE față de Tunisia. Am deschis negocieri comerciale cu ei și, dincolo de comerț, am deschis adevărate parteneriate politice și economice. Am luat măsuri de urgență cu cotele pentru ulei de măsline, 35.000 de tone pentru Tunisia. Și astăzi vorbim despre acest sprijin macrofinanciar de 500 de milioane, al doilea în 5 ani și prin urmare doresc ca această reforme să fie pertinentă, să nu fie doar un ajutor pur contabil și să ajute la dezvoltarea Tunisiei cu adevărat. Dacă acest raport este adoptat, ceea ce se va și întâmpla în curând. Consiliul va susține și vrea să cer comisiei să facă toate de, alocările de capital cât mai repede înainte de vară, căci Tunisia are nevoie de asta. Și un ultim aspect. Când vorbim despre un subiect macrofinanciar, privim acest lucru ca pe o subvenție, ca pe un cadou. Nu, este un împrumut și Tunisia trebuie să-l ramburseze. Și vreau să mă refer la datoria tunisiană care crește și crește. Uh, doresc să deschidem o linie de gândire și mă bucur că avem și comisia aici. Franța, ca și Germania, au hotărât să convertească, să transforme o parte datoriei față de Tunisia, 60 de milioane pentru Franța și 60 de milioane pentru Germania, să o transforme această datorie în schimb de investiții pentru dezvoltarea Tunisiei. E bine, mi se pare absolut pertinent și inteligent acest gest și invit Comisia pe viitor, dincolo de planul pe care l-am adoptat în această dimineață, să se gândească și să privească lucrurile în acest fel. Cred că ar fi mai util și mai corect pentru Tunisia, pentru că ce a făcut Franța și Germania, cred că pot face și alte și instituțiile europene. Și în încheiere, dragi colegi, Trebuie să fim alături de Tunisia și alături de tunisieni, le datorăm lor și Uniunii Europene. Avem nevoie de o Tunisie stabilă, prosperă și în pace alături de Europa. Mulțumesc! Thank you and I now invite... Mulțumesc foarte mult! Îi dau acum cuvântul domnului comisar Katainen. Stimată doamnă președinte, stimați membri, înainte de toate dați-mi voie să-i mulțumesc uh, doamnei raportor, doamna Sarnez și Comisiei INTE pentru efortul pe care l-au depus asupra acestui dosar. După cum știm cu toții, Tunisia se confruntă cu provocări economice considerabile, iată de ce a înaintat propunerea pentru asistență macrofinanciară. Tunisia se confruntă cu consecințele atacurilor teroriste din anul 2015. Drept consecință, sectorul turismului, un sector vital pentru, turi- pentru Tunisia, a fost grav afectat. Aceasta a dus la scăderea uh, valorii monedei Tunisiei. Tunisia are nevoie de asistență financiară internațională pentru a își stabiliza și a-și continua tranziția politică inițiată în timpul primăverii arabe în 2011. Un grup internațional de donatori condus de femei, de femei și-au exprimat dorința de a sprijini Tunisia acum și în viitorul apropiat. Comisia poate și ar trebui să își aducă aportul la această asistență financiară renoită. Propunem să facem acest lucru reînnoind asistența financiară de 500 de milioane de euro care construiește pe baza asistenței inițiale acordate de 300 de milioane de euro. Acest nou pachet de asistență financiară, cel mai mare pachet uh, de asistență financiară acordat unei țări din vecinătatea de sud, se va derula pe următorii doi ani. Această, acest efort de asistență cu caracter excepțional trebuie privit în contextul progresului semnificativ pe care Tunisia l-a înregistrat în ultimii ani în efortul său de a crea o democrație de plină, în ciuda nesiguranței din vecinătate. Bineînțeles, operațiunea FMI depinde de îndeplinirea unor condiții de politică macroeconomică. Tunisia trebuie să pună în aplicare cu bine noul program femei, femei și să îndeplinească condiții macroeconomice pentru a putea primi această asistență, condiții pe care le-a acceptat într-un memorandum de înțelegere. Aceste condiții se pot referi la domenii precum gestiunea finanțelor publice, finanțe, uh, reforme fiscale, reforme pe piața muncii și măsuri luate pentru revenirea sectorului uh, turistic, cât și investiții și comerț. Dați-mi voie să pun accentul pe cât de important este să intervenim la timp. Tunisia are nevoie de asistență macrofinanciară pentru și acoperi nevoile externe de, finan- de finanțare pentru anii 2016-2017. Prin urmare, o adoptare cât mai rapidă de către co-legislatori este cât se poate de importantă. Mă bucură faptul că Comisia INTA a adoptat propunerea Comisiei. Mă bucură de asemenea faptul că Consiliul și-a exprimat angajamentul de a adopta propunerea Comisiei fără amendamente. Bineînțeles, depinzând de rezultatul votului de astăzi din plen. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Dau acum cuvântul colegilor, un minut și jumătate, domnul Cicum. Grazie, grazie Presidente. Ma președinte. În numele PPE-ului aș dori să exprim sprijinul nostru pentru o astfel de propunere. Credem că este absolut uh, necesar să luăm astfel de măsuri pentru aceste uh, regiuni. Și toate acestea pentru a încerca să le stabilizăm și a le permite dezvoltarea. Politica noastră de vecinătate este foarte importantă pentru noi, este un instrument util și eficient, mai ales atunci când este uh, țintit uh, spre susținerea democrației și a libertății. Este absolut uh, esențial să facem toate acestea pentru că astfel vom sprijini această vecinătate și până la urmă și Europa în dezvoltarea sa și în încercarea sa de a ajuta la stabilizarea uh, și uh, consolidarea statelor din vecinătate. Avem tendința uneori să uh, avem opinii diferite, să ne uh, ambiționăm, uh, să oferim poate nu cel mai util mijloc de asistență. De aceea aș dori să spun că noi susținem reformele structurale din Tunisia care sunt în curs și care au nevoie de mai mare sprijin financiar. 500 de milioane de euro cu siguranță reprezintă o investiție substanțială care va fi de ajutor și care cu siguranță va permite Tunisiei să facă progrese în direcția cea bună. De aceea PPU susține aceste propuneri și nu a înaintat amendamente care să cauzeze dificultăți cu acest raport. Însă credem că este important ca totul să fie făcut în conformitate cu toate regulile și de asemenea considerăm că există o anume urgență. Prin urmare, aceste măsuri trebuie să intervină cât se poate de repede și eventual pot fi extinse și la alte state. Uh, pentru două minute, domnul Morel. Uh, la președinte. Depuis que les... Mulțumesc, domnule președinte. De când tunisienii s-au angajat pe calea tranziției democratice, antevorbitorii au menționat caracterul unic al acestei mișcări și s-a vorbit mult de solidaritate față de Tunisia și tunisieni. S-a lansat un proces pentru un acord de liber schimb despre care s-a spus în mod just că trebuie să fie asimetric și progresiv. Sigur, am avut și noi dezbateri între noi când a trebuit să decidem mai ales uh, în legătură cu importurile de ulei de măsline, dar acum discutăm despre asistență macrofinanciară. Noi, socialdemocrații, suntem pentru acest text doar pentru că este o urgență. Doar din acest motiv îl acceptăm în situația actuală. Dar, dincolo de asta, sunt lucruri care trebuie spuse acum. Tunisia trebuie să fie capabilă de a efectua reforme structurale. Eu rog Comisia să dea dovadă de flexibilitate, să fie inteligentă din acest punct de vedere, pentru că, sigur, nu e vorba de a sufoca economia Tunisiei. Apoi, se vorbește de această asistență macrofinanciară, dar când spui împrumut, spui datorie și pentru Tunisia asta e o problemă, o problemă moștenită din perioada regimului Ben Ali. Deci, banii pe care îi dăm acum o să fie practic folosiți la plata dobânzii la împrumutul contractat de regimul anterior și asta e o problemă. Și apoi, dintre activele lui Ben Ali, multe se află în Europa. Și trebuie, în țările din Europa în care aceste active se găsesc, să încercăm să rezolvăm această problemă. Suntem pentru un ajutor de urgență, dar haideți să ne gândim puțin la perspectiva pe termen lung, să fim durabili într-o materie durabilă, să fim solidari într-o materie, în, în, într-un mod durabil și de aceea socialdemocrații sprijină textul în acest moment. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Lunes, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să salut oaspeții din galerie. Uniunea Europeană trebuie să privească în uh, vecinătate, să vadă ce se întâmplă și trebuie să răspundem uh, la provocările considerabile cu care ne confruntăm. Tunisia este pe cale să se stabilizeze. Recrează democrația revine după o perioadă de provocări considerabile. Rata șomajului în rândul tinerilor, în deosebi, este considerabilă, se, provo- ă, se confruntă cu provocări în ceea ce privește securitatea și terorismul. Iată de ce acest tip de asistență este cât se poate de important. Tunisia trebuie să fie un partener de încredere în regiune. Iată de ce trebuie să ajutăm țara într-un proces de tranziție extrem de dificil. O politică comercială echilibrată este o parte esențială. Iată de ce este important să oferim asistență financiară acestei regiuni. Nu vrem însă să dăm cecuri în alb, vrem să vedem reforme care generează locuri de muncă. Un minut pentru domnul Learic. Mulțumesc, domnul președinte. Da, trebuie să ajutăm uh, poporul tunisian. Trebuie să susținem sprijinul, uh, spiritul de responsabilitate a societății uh, tunisiene, a organizațiilor sindicale, a forțelor politice, pentru ca uh, tranzac- tranziția democratică să se petreacă și să îmbunătățească viața tunisienilor. Însă toate acestea nu se pot face respectând vechile condiții ale femeii, care agravează îndatorarea și, de asemenea, șubrăzește suveranitatea populară. Firește, Femeiul trebuie să fie mai uh, uh, plin de inițiativă pentru a crea o bancă comună sau un fond comun pentru că datoriile existente să fie gestionate și să poată uh, să se transforme în datorii durabile care să ducă la dezvoltarea societății, la crearea de locuri de muncă, câtă vreme se respectă și mediul ar trebui să fie repatriate și bunurile confiscate de familia Benali, care ar trebui să ajungă din nou la poporul tunisian. Mulțumim, domnul Jadot, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Știm cu toții în ce situație complicată se află Tunisia și poporul tunisian în prezent. Știm că s-a prăbușit uh, sectorul turismului din cauza atentatelor. Știm cât de greu le este să exporte pe piețe internaționale în prezent și am făcut bine, într-adevăr, că am simplificat condițiile de export ale uleiului de măsline în Europa. Cunoaștem cât de vulnerabil este procesul democratic care a demarat cu 5 ani în urmă în această țară. Știm că în prezent Tunisia, pe un teritoriu mai mic decât al Marii Britanii, decât al Angliei, găzduiește mai mult refugiați decât toată Uniunea Europeană și știm cât de importantă este această firavă lumina democrației în vecinătatea noastră imediată. Și atunci, la solicitarea guvernului tunisian, trebuie într-adevăr să votăm pentru ajutorul macrofinanciar pentru Tunis. Trebuie să ne să revizuim problema datoriei tunisiene contractată în perioada regimului Ben Ali. Trebuie să ușurăm povara acestei datorii. Când vorbim de reforme structurale, stimați colegi, gândiți-vă la situația actuală a Tunisiei. Acest ajutor macrofinanciar e condiționat de un program FMI și se spune și trebuie să știm în același timp că nu putem cere reforme care să afecteze negativ nevoile imediate ale poporului tunisian. Trebuie să facem mai mult pentru Tunisia. Uitați-vă la câte miliarde am dat Turciei. Uh, guvernul turc nu e o lumină a democrației în prezent. Ar trebui să dăm mai mult Tunisiei pentru a-i permite să-și întărească procesul democratic pe baza unei dezvoltări judicioase a resurselor existente. Să sprijinim Tunisia. Trebuie să trecem la următorul vorbitor, domnul Castaldo, un minut. Grazie, președinte. Coleg... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, suntem cu toții conștienți de cât de gravă este situația în care se află Tunisia. Colegii care au luat cuvântul înainte au scos în evidență dimensiunea acestor probleme. Șomajul, terorismul, atrocitățile care au uh, distrus industria turismului. Milioane de oameni care sunt uh, refugiați uh, datorită bunătății cetățenilor tunisieni. Prin urmare, 500 de milioane de euro este departe de a fi o asistență suficientă. Sprijinim, bineînțeles, acest program, considerăm însă că este esențial ca drepturile omului și democrația să fie sprijinite în Tunisia. Nu trebuie să recurgem acum la austeritate, avem nevoie de asistență adevărată. Trebuie să re transformăm da, mare parte a datoriei în investiții, pentru că doar așa putem uh, stabiliza democrația acolo, putem uh, duce țara la stabilitate economică și putem pune capăt umilinței cu care se confruntă Tunisia. Mulțumesc, urmează domnul Bey. Fragilitatea politică, amenințarea uh, teroristă, un dublu război civil, criza economică fără precedent cu prăbușirea turismului, e clar că situația din Tunisia rămâne încă una îngrijorătoare n-am putea să ne felicităm cu un uh, model de tranziție uh, politică precum cel din uh, Tunisia. Eu nu, nu mă bucur nici de ce se întâmplă cu taxele vamale pentru produsele industriale în Tunisia. Vorbim despre această zonă de liber schimb cuprinzătoare pe care doriți să o stabiliți, pe care însă eu nu o văd profitabilă nici pentru europeni, nici pentru tunisieni. Câtă vreme uh, vine vorba despre asistența uh, financiară, poate că uh, ar fi utilă pentru ca Tunisia să adere la um, valorile europene, însă deocamdată Uniunea Europeană creează mai multe probleme decât rezolvă în Tunisia. Până la urmă, poate este mai bine să existe o cooperare, nu o punere sub tutelă. Domnul Funtulis, nu și jumătate. Uniunea Europeană trece printr-o criză prelungită. Milioane de cetățeni suferă din cauza sărăciei și multe țări sunt afectate de recesiune. Șomajul e la cote ridicate. Cum vor reacționa acești șomeri? Cum vor reacționa cetățenii Greciei atunci când află că dăm miliarde unei, unui stat terț plus un program de ajustare economică care riscă să pericliteze situația economică. Cu banii dați Tunisiei, eh, cei care nu au unde dormi și dorm în fața uh, uh, Parlamentului din Bruxelles și-ar găsi un, o locuință. Noi permitem Tunisiei să exporte ulei de măsline fără taxe vamale. Asta îi afectează pe agricultorii noștri. În Grecia avem ulei de măsline de înaltă calitate și producătorii noștri ar putea să primească mai mulți bani, dar noastră subminați acest lucru. Prețul la uleiul de măsline a scăzut în așa mod încât nu le mai acoperă costurile de producție. Istoria ne învață că de fiecare dată când Occidentul se amestecă în treburile altor țări, o face pentru a le exploata. Noi ne prezentați această inițiativă acum ca pe inițiativă caritabilă. Nu, haideți să rezolvăm problemele noastre și să lăsăm statele terțe să se dezvolte așa cum pot. Se vor descurca mai bine decât o facem noi. Domnul Fisas, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred cu tărie că este foarte important să sprijinim acordarea acestui ajutor suplimentar de 500 de milioane de euro către Tunisia. Tunisia este un partener strategic privilegiat al Uniunii Europene. Îndeplinește cerințele democratice care presupun primirea acestei, acestui ajutor și la ora actuală duce, desfășoară reforme necesare pe care le-a solicitat femeiul. Este absolut esențial ca Uniunea Europeană să continue să acorde sprijin acestei țări, singura țară care, după așa greșit numita primăvara arabă, se poate considera în continuare o țară democratică. Și asta în ciuda încercărilor repetate a islamiștilor de a o destabiliza. Tunisia se confruntă cu consecințele atentatelor teroriste, a primit peste un milion de cetățeni libieni strămutați, fără a îi mai aminti pe cei 3.000 care trec frontiera în fiecare zi. În acest context este vital să ne dovedim angajamentul față de această țară care, mai mult ca oricând, trebuie să-și consolideze democrația. Mulțumesc, domnul Martin, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. În 1995, Tunisia a fost uh, prima țară care să semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acum această țară are nevoie de ajutor nu mai mult ca oricând. Domnul Morel a spus foarte clar uh, că, care este poziția grupului socialist cu privire la Tunisia. Uh, din păcate vedem că există aici trei etape. Considerăm că este vital ca Uniunea Europeană să facă mai multe pentru a asista uh, Tunisia, pentru a atrage fondurile înapoi în Tunisia. Unele dintre fonduri sunt blocate în băncile europene, o situație total neacceptabilă. Apoi e nevoie de un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Tunisia, uh, care însă este acum asimetric. Noi trebuie să deschidem mai mult piața noastră spre ei decât să le cerem lor să le deschidă, uh, să-și deschidă mai mult uh, spre noi, având în vedere situația din această țară. Și în ultimul rând salutăm această asistență macrofinanciară pentru Tunisia, însă vrem să subliniem faptul că aceasta nu este un cec în alb și că ne așteptăm să se facă progrese în ceea ce privește democrația care se implice mai multe partide, respectul pentru drepturile omului și așa mai departe. Mulțumesc. Doamna Forența, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Credem că, într-adevăr, trebuie să ajutăm Tunisia să treacă peste această criză economică de care suferă, mai ales după atacurile teroriste care au afectat atât de mult sectorul turismului. Dar noi vota, vom vota împotriva propunerii Comisiei în forma actuală, uh, așa cum am făcut când a fost vorba și de cazul uleiului de măsline. Sprijinim poporul tunisian, dar nu putem face prin astfel de instrumente macrofinanciare. Acestea se bazează pe politicile femeiului. Presupun impunerea unor reforme structurale în loc de oferi măsuri de sprijin. Nu putem să acționăm conform dictatelor Washingtonului. În această țară, inegalitatea e la cote nemai văzute până acum. De aceea trebuie o schimbare de direcție, trebuie o reșalonare datorie, trebuie să fie înapoiate activele confiscate sau scoase din țară de Ben Ali și trebuie să ajutăm într-adevăr la crearea de locuri de muncă și să asigurăm creșterea economică în această țară. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, atentatele teroriste din Tunisia și uh, dificultățile economice ne reamintesc faptul că Tunisia are nevoie mai mult ca oricând de solidaritatea Uniunii Europene. Țara uh, trece printr-o tranziție pentru a asigura o democrație durabilă și perenă. În octombrie anul trecut, prin cartetul dialogului național, uh, s-a dat o dovadă în acest sens. Uh, Ajutorul nostru macrofinanciar uh, este un împrumut, cum s-a spus, și sper eu va contribui la relansarea economiei pentru a aduce beneficii tuturor tunisienilor și pentru a răspunde provocării șomajului din rândul tinerilor care atinge astăzi un tânăr din trei. Uniunea Europeană trebuie să susțină această țară pentru că ea să-și găsească repede o creștere economică și o stabilitate politică care să fie benefică pentru întreaga regiune. Thank you. For one minute. Un minut, Panzeri. Mulțumesc foarte mult. Din până astăzi eh, s-au petrecut multe schimbări în vecinătatea noastră și se pare că Tunisia este singura țară unde democrația, într-adevăr, eh, prinde rădăcini. Este un partener privilegiat al Uniunii Europene, este un jucător esențial în stabilizarea întregii regiuni. Este o țară care s-a confruntat cu, o puternic, cu un puternic val destabilizant în urma evenimentelor din Libia. Economia Tunisiei este în genunchi, șomajul este mm, cât se poate de mare și este important să îi oferim acestei țări resursele financiare care să-i permită să continue cu reformele și să ajute societatea civilă. 500 de milioane de euro este o inițiativă excelentă, este bine că le punem la dispoziție acești bani, însă, domnule comisar Katainin, acest Parlament vă spune că trebuie să facem mult mai mult, mult mai mult decât facem. Trebuie să privim mai degrabă modelul Ucrainei. Trebuie să conștientizăm, un lucru pe care naționaliștii poate nu, nu l-ar înțelege, că Tunisia poate juca un rol vital pentru Uniunea Europeană în sine. Domnul Galer, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Raportoarea a descris foarte clar provocările cu care se confruntă Tunisia și mă bucur că în această sală există un consens amplu în ceea ce privește sprijinirea acestei țări. Facem acest lucru în interesul nostru pentru că țara prezintă premiza și voința pentru cooperarea cu Uniunea Europeană. Dorim să consolidăm această tânără democrație pe toate nivelurile, chiar și în ceea ce privește realizarea alegerilor locale. Este foarte important ca prin sprijinul acordat acum în, uh, să îmbunătățim cadrul pentru investițiile străine. Este important pentru democrație să se creeze locuri de muncă. Există tineri bine pregătiți. Economia noastră ar trebui să profite de această șansă și să folosească poziția centrală a acestei țări cu ieșire la Mediterană. S-a vorbit uh, și de situația de uh, securitate din această țară. Trebuie să ne asigurăm că putem uh, rechema cetățenii europeni în această țară și în acest fel să le permitem să creeze locuri de muncă. Vă mulțumesc, domnul Boștinari, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați colegi. Atacurile teroriste și riscul de noi atacuri teroriste afectează în mod grav economia acestei țări, după cum s-a spus deja. Tunisia și-a pierdut mai mult de o treime din veniturile provenite din turism anul trecut. Însă, în ciuda acestor în ciuda acestei situații grave, suntem de acord că Tunisia ne arată singurul exemplu de tranziție democratică de succes din regiune și avem tot interesul să ajutăm Tunisia și poporul tunisian. Uniunea Europeană a oferit deja sprijin financiar și tehnic acestei țări acest lucru va trebui să fie completat prin adoptarea unui acord de liber schimb și sprijin cu tărie ideea unor relații asimetrice, puternice cu Tunisia în avantajul acestei țări. În final, nu pot să vă spun decât că încă o dată Europa trebuie să trimită cât de repede posibil acești bani către poporul tunisian. Și cer băncilor europene să identifice activele lui Ben Ali pentru a le înapoia poporului tunisian. Mulțumesc! Mulțumim! Nu mai avem mult timp la dispoziție. Domnul Caputo, un minut, dar doar un minut. Grazie, președinte. La Tunisia, nell'arco di... Mulțumesc, domnul președinte. Tunisia a trecut uh, la etapa consolidării democrației sale și există mare speranță pentru uh, Orientul Mijlociu și pentru statele arabe, însă economia sa este îngenuncheată și în urma atacurilor teroriste care au compromis uh, turismul în această țară, care a fost poate verica cea mai puternică a economiei. Uniunea Europeană trebuie să-și însoțească uh, partenerul în această perioadă dificilă, oferind asistență macrofinanciară uh, Tunisiei uh, pentru ca aceasta să poată să se uh, consolideze economic și să aducă schimbările atât de necesare. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate și să ajute în manieră democratică această țară, care este un model pentru promovarea păcii și democrației în regiune. Domnul Iacovcici. Hvala lijepo, gospođo Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tunisia e o țară de care avem nevoie ca partener. Avem nevoie de un partener democratic la sud de Mediterana. Avem nevoie de un exemplu de tranziție de succes. Încă o dată, Tunisia se află la răscruce. Acest efort al nostru de a oferi un ajutor de jumătate de miliard este un răspuns just. Nu există o altă alternativă. Fără acest lucru va fi haos în Tunisia. De aceea cred cu tărie că decizia noastră de astăzi oferă un bun exemplu al modului în care putem oferi ajutor acelor țări care doresc cu adevărat să devină democratice și libere. Sprijin acest raport și voi vota pentru. e a ajuda de países que atravessam pelas mais diversas razões dificuldades económicas. Contudo, esta cooperação Tunisia se numără în grupul țărilor care din nenumărate motive se confruntă cu dificultăți economice. Cu toate acestea, trebuie să ne concentrăm asupra unei cooperări autentice. Tunisia trebuie să își poată alege modelul de dezvoltare, trebuie să sprijinim această țară, să, ca aceasta să-și reformeze sistemul financiar, să-și reformeze cadrul normativ în ceea ce privește investițiile sau să-și corecteze situația bugetară. Toate acestea, de fapt, se află în afara unei cooperări autentice, inițiativă pe care o sprijinim. Aici e vorba de a impune un model de liberalizare absolută a economiei. Sunt reforme pe care Uniunea Europeană le impune statelor membre cu rezultatele pe care le cunoaștem deja. Această, acest ajutor depinde de condiții. Iată de ce îl respingem. Le impune, îi impune Tunisiei niște condiții uh, incorrecte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar Katainen pentru a răspunde la dezbatere. Domnule comisar. Just very brief. Foarte succint. Vreau să subliniez importanța uh, și urgența acestei decizii. În acest context, sper să putem obține sprijinul Parlamentului, pentru că nu avem uh, timp de pierdut. Vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile exprimate. Cred că avem aceeași uh, idee în legătură cu acest subiect și cred că trebuie să vedem cum putem sprijini adecvat uh, Tunisia, pentru că, până la urmă, totul ține de justiție socială și de stabilitatea regiunii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, uh, pentru a încheia discuția. Doamna raportor, pentru un minut și jumătate. Doamna Sane. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt într-adevăr uimită de gradul de convergență a punctelor de vedere exprimate. Suntem cu toții de acord când spunem că într-adevăr trebuie să arătăm solidaritatea față de Tunisia. Suntem de acord să spunem Comisiei că urgent fondurile trebuie deblocate pentru că Tunisia le așteaptă, suntem cu toții de acord că e nevoie de reforme, dar atenție, trebuie să găsim o cale care într-adevăr să reflecte situația actuală a Tunisiei de astăzi. Sunt deosebit de fericit în această dimineață, este un nou semnal pe care îl trimitem prietenilor tunisieni. Le spuneam în cursul dimineții, pe drumul greu pe care v-ați angajat, Europa e alături de voi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule de Sarnez. De